o numește pe doamna uh, menționată în, numel, în locul domnului Eceniche la Comisia Envi și, de asemenea, în uh, delegația cu China. Are cineva obiecții? Atunci